direct în activitatea sa cotidiană cu cel mai mare număr de cetățeni. Este un mod de a arăta că suntem cu adevărat apărătorii intereselor lor de cetățeni europeni, nu doar în teorie, în discursuri politice, ci în exercitarea acestor drepturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boștinaru. Domnul Salafracos. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc doamnei Vălean pentru eforturile depuse pentru textul pe care îl avem în față. Cu privire la cetățenia din Uniunea Europeană, e vorba practic de drepturile omului. Eu sunt uh, de origine greacă și există o anumită sensibilitate pentru problema drepturilor omului. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Și acest lucru ne ajută, nu știu cum sună acest dicton în latină. Dumneavoastră spuneți homo hominis lupus. Sunt două perspective diferite asupra lucrurilor nu vreau să mă lungesc prea mult, voiam doar să aduc în discuție o problemă mai generală. Și anume, în prezent suntem foarte interesați de problema drepturilor omului și de aceasta suntem aici, în special în Comisia PETI. Aici este locul uh, potrivit în care putem uh, analiza problema drepturilor omului dar să ne uităm și la, la statistici, la cifre și să nu uităm că reprezentăm 8% din populația mondială și deținem 40% din uh, PIB-ul mondial, dar avem doar 8% din populație. Vom ajunge în curând la 4% și atunci vom deține 10% din PIB-ul mondial. Aceasta se va întâmpla în uh, viitorul apropiat și vor apărea probleme majore pe care va trebui să le rezolvăm. Nu doar pentru că vom reprezenta o proporție mai mică a populației mondiale. Uh, să analizăm, de exemplu, populația musulmană. Un număr tot mai mare de tineri se va naște în următorii 20 de ani și timpul uh, va uh, lucra în defavoarea noastră și în defavoarea polit- poziției noastre în uh, lume. Și vor apărea probleme, presiuni în ceea ce privește cetățenia, în special în uh, ceea ce privește uh, fluxul de imigranți. Dar dacă suntem conștienți de greutăți și dacă avem uh, norme, prevederi, vom putea să ne ocupăm de acele probleme și deja este un pas înainte. Cred că este un raport foarte util pentru că putem să, să analizăm provocările demografice care ne așteaptă. trebuie să ținem minte un lucru simplu. În eforturile noastre legislative trebuie să ne amintim ce se întâmplă în lumea reală. Nu este un exercițiu pur abstract. Uneori mi-e cam teamă că rezoluția noastră politică și juridică trebuie să fie pusă în practică. Uneori cred că ne ghidăm mai mult după dictonul homo homini lupus în acțiunile noastre. Mulțumesc. Ne, doamna ceva. Aș dori să încep prin a mulțumi raportoarei pentru raportul foarte amănunțit cu privire la cetățenia europeană. Tratatul de la Lisabon acordă puteri sporite Uniunii Europene. Achiul nu înlocuiește legislația națională. Este o contribuție suplimentară de valoare uh, față de ceea ce există deja la nivel național în privința drepturilor omului. Sunt de acord cu colega noastră, doamna Băsescu, cu privire la punctul 8. Punctul 8 se referă la restricționarea pieței uh, locurilor de muncă în anumite țări pentru cetățenii români și bulgari aceste țări au trebuit să uh, dea un raport cu privire la decizia lor până la sfârșitul lui 2011. Comisia Europeană trebuia informată în legătură cu decizia lor de a reînnoi restricțiile și de a le menține până în 2013. Cred că nu există motive întemeiate pentru a restricționa accesul cetățenilor români și bulgari pe uh, piața locurilor de muncă. Următoarea problemă despre care vreau să vorbesc este lipsa de informare față de cetățeni privind uh, drepturile lor. Dreptul lor de a prezenta petiții. Este important uh, să existe măsuri, campanii de informare la nivel național, în special prin mediatorii naționali. Rețeaua încă nu este cunoscută de cetățeni, deși este foarte valoroasă pentru ei. În al treilea rând, Aș dori să menționez inițiativa cetățenească europeană care va face în curând parte din viața noastră. Cred că este relevant să auzim raportul privind uh, punerea în aplicare a inițiativei cetățenești. Este un mod de a uh, afla ce se întâmplă în lumea reală, după cum am uh, aflat cu privire la activele și proprietățile cetățenilor europeni, cred că Spania, Cipru și Bulgaria sunt singurele trei țări care uh, sunt menționate ca având probleme în această privință, dar este un subiect mai larg. Proprietățile, uh, dreptul de proprietate transfrontalieră a cetățenilor în alte state membre. Uh, este o problemă ce implică mai multe state membre. În final, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru raport și să spun că măsurile reale și un calendar foarte strâns trebuie adoptate. Prin eforturile noastre comune vom reuși să avem rezultate. Este un pas preliminar dar unul foarte puternic și foarte promițător în domeniul drepturilor omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cashman! Mulțumesc, uh, doamnă președinte, felicitări doamnei Volean și felicitări pentru răbdare, pentru că a așteptat mult până când am intrat în uh, amănunte. Nu sunt de acord cu antevorbitorul meu. Problemele legate de proprietate și dreptul la proprietate au uh, fost uh, aceleași în Spania, Bulgaria și Cipru. Dacă spunem că și în alte țări există aceleași probleme, înseamnă că nu ținem cont de ceea ce se întâmplă încă în Spania de unde am primit zeci de mii de petiții privind această problemă și mai ales și din Cipru și Bulgaria. Prin urmare, vă felicit că v-ați ocupat de faptele dificile pe care cetățenii uh, le simt în fiecare zi. În fiecare zi ar trebui să fie Uh, o zi a cetățeniei europene, nu să avem un an special. Având în vedere discriminarea pe care o simt oamenii, în special legată de religie, religia este arbitrară în discuția politică. Dar se sugerează că oamenii care au o altă religie, o altă etnie, o altă naționalitate sunt de vină pentru problemele noastre. Și aceasta se simte tot mai mult în ceea ce privește problemele economice din zona euro. În Regatul Unit a existat de curând un raport uh, oribil al unei organizații numite Migration Watch, care sugerează pe baza unui alt raport că problemele legate de șomajul în rândul tinerilor din uh, Regatul Unit se datorează statelor membre care au intrat în Uniunea Europeană și ai cetățenilor care aveau dreptul să intre în Marea Britanie. Dar este o abordare total greșită. Câteva zile mai târziu, raportul a fost respins de guvern. Dar am văzut exemplul romilor care au fost expulzați din Franța și Italia doar pentru că erau considerați, citez, o amenințare pentru securitatea internă a acelei țări. Și situația se perpetuează. În timp de criză se recurge la acest fel de protecționism. Cum poți, ca stat membru, în cazul Marii Britanii, să mergi la un summit european și să, să pleci apoi să spui că problemele Uniunii Europene nu mă privesc deloc. Subminează întregul concept al Uniunii Europene și al cetățeniei europene. Curajul pe care l-ați avut abordând probleme precum cea negării drepturilor cetățenilor români și bulgari de a munci și de a trăi în alte țări, în special în țări precum Regatul Unit. Este bine că ați subliniat acest lucru. Nu putem să avem o clasă de cetățeni și apoi o clasă inferioară, care nu are aceleași drepturi. La fel și cu cuplurile uh, de persoane de același sex, cărora este negat dreptul uh, unui parteneriat. Ați arătat un curaj pe care ar trebui să-l aibă și politicienii, curajul de a aborda probleme care poate nu sunt uh, plăcute, dar trebuie rezolvate. Trebuie să ne ocupăm de egalitate și de drepturile omului. Drepturile omului vor fi întotdeauna abstracte dacă nu ne afectează personal. Atunci când drepturile noastre personale ne sunt afectate, ele nu mai sunt abstracte. Definirea, uh, definiția ființei umane este imaginația. Dar să ne imaginăm dacă mi s-ar întâmpla mie sau fiicei mele sau tatălui meu sau altei persoane. Atunci ar fi în regulă? Dacă răspunsul este nu, atunci nu este drept să îi se întâmple altcuiva. Vă felicit pentru curajul pe care l-ați avut Uh, și în abordarea uh, lipsei dorinței uh, anumitor state de a aplica procedura de încălcare pentru nerespectarea unor drepturi ce trebuie respectate, trebuie garantate. Unele țări susțin că problemele zonei euro au fost create de reglementarea excesivă. Problema este că piețele globale uh, au declarat război țărilor Uniunii Europene care sunt în dificultate. Problemele zonei euro au apărut pentru că regulamentele nu au fost uh, aplicate. Și este o chestiune esențială care să ne ghideze către abordarea uh, necesară. Felicitări, doamnă Bălean! Eh, grazie. Non ho altre richieste di parola. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, domnul Bulan. Doamnă președinte, îmi cer scuze, am avut un accident, cineva s-a sinucis și a trebuit să, să iau alt mijloc de transport. Raportul Vălean este unul extrem de important Conținutul raportului uh, doamnei Vălean este foarte important, dar trebuie să, să extindem puțin dezbaterea dincolo de problema recunoașterii administrative, care nu este neapărat recunoașterea căsătoriei uh, cuplurilor homosexuale și dincolo de problema, problemele cetățenilor romi, care sunt, bineînțeles, importante. După cum ați spus, uh, în ceea ce privește cetățenia în Uniunea Europeană este un raport foarte esențial, dar este un subiect mult prea larg. Trebuie să abordăm și alte teme și să lărgim dezbaterea. Îmi cer scuze că am ajuns în întârziere, nu am auzit uh, celelalte intervenții, dar voi încerca să fiu uh, succint. Trebuie să insistăm asupra tuturor problemelor puse de libera circulație uh, din Uniunea Europeană și în ceea ce privește obstacole pe care întâmpină cetățenii în calea liberei circulației a mărfurilor, persoanelor, trebuie să punem accentul pe informarea cetățenilor cu privire la drepturile lor. Din acest punct de vedere, cred că s-au făcut deja multe lucruri dar pot fi îmbunătățite. Mi se pare esențial că drept cetățenilor trebuie să li se explice ce posibilități de recurs au dacă nu li se respectă drepturile. Adesea avem de-a face cu situații de țări uh, unde drepturile cetățenilor, libertatea de circulație este aplicată relativ, dar atunci când uh, acest lucru nu funcționează, mm, cetățenii nu sunt informați cu privire la drepturile la recurs. Vom aborda în comisie problema Jugendant, o problemă ce ilustrează, în cazul uh, divorțurilor binaționale, uh, dreptul la recurs al cetățenilor europeni. Un alt uh, punct este legătura între acest raport cu anul cetățeniei europene în 2013. Este un lucru foarte potrivit. Chestiunile menționate doamna Vălean mi se par importante, dar uh, sunt limitate. Raportul privind cetățenia este uh, prilejul ideal pentru că acum uh, sunt expulzați cetățeni europeni dincolo de obstacolele legislative. Uh, trebuie ca ei să nu-și cheltuiască uh, banii cu birocrația pentru a beneficia de drepturile care li se cuvin. Îmi cer scuze, trebuie să arunc o privire pe hârtii, uh, dar atât a fost, uh, am terminat intervenția. El... Uh, gracias, gracias, presidenta. Eu también quiero felicitar a la señora. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să o felicit pe doamna Vălean pentru munca depusă la acest raport. Și cred că merită felicitările noastre pentru că munca pe care a făcut-o la acest raport este una enormă, pentru că s-a ocupat de o sarcină aproape imposibilă. A elaborat un raport privind cetățenia în Uniunea Europeană cu toate că s-ar putea scrie probabil vreo 20 de teze de doctorat pe acest subiect. Deci a asumat o sarcină foarte dificilă și cred că soluțiile eh, pe care le-a găsit sunt foarte inteligente. Și anume, a, și-a delimitat a, eh, munca la câteva chestiuni esențiale și așa cum a spus și antevorbitorul meu, antevorbitorul meu Ehm, sigur că poți să iei acest raport și să-l lansezi în orice direcție vrei, dar cred că doamna Vălean a avut abordarea bună. A elaborat un raport care va eh, stimula dezbaterea și cred că avantajul pe care îl avem aici este faptul că avem și un ehm, subtitlu care se referă la eliminarea obstacolelor eh, în calea cetățenilor europeni și cred că acesta este într-adevăr elementul eh, principal ehm, de care ar trebui să ne ocupăm. Sigur, acest raport trebuie să se integreze bine în activitatea noastră în, raport, în Parlamentul European. Ne avem nevoie de o teză enormă cu privire la ce înseamnă cetățenia europeană. În ceea ce privește anul cetățeniei europene, eu cred că aici va trebui să analizăm cu atenție Carta Drepturilor și Libertăților, pentru că aici sunt enumerate drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Aceasta ar trebui să fie referința noastră de bază. Nu ar trebui să intrăm în detalii prea multe sau uh, să ne lungim, dar trebuie să îi facem pe oameni, să le facem oamenilor cunoscut faptul că au drepturi fundamentale, că există această cartă. Trebuie să le spunem oamenilor că Uniunea Europeană pune Uh, accentul și a semnat uh, tratatul privind drepturile omului la Consiliul Europei. Pentru că pornind de la aceste texte fundamentale, se poate face trimitere la o serie întreagă de texte care ar trebui să fie puse în aplicare, dar care nu sunt puse în aplicare așa cum ar trebui în țările Uniunii Europene. Și cred că anul acesta, 2012, a fi, va fi pentru noi o bună ocazie să încercăm să revizuim uh, sfera de competență a acestei comisii, pentru că de ceva vreme eu sunt nemulțumit de modul în care lucrăm în comisia noastră. Nu mă refer la munca fundamentală pe care o facem, ci la modul în care funcționează această comisie. Comisia aceasta ar trebui să fie un instrument uh, la îndemâna cetățenilor noștri, dar, din păcate, am senzația că am, uh, am alunecat uh, de pe acest drum și am ajuns un instrument care este de multe ori uh, utilizat greșit sau nu este utilizat suficient de bine și cred că aceasta este responsabilitatea noastră. Și poate că anul acesta am putea să schimbăm natura modului în care lucrăm în comisie pentru ca comisia noastră să fie mai eficace pentru uh, oamenii care prezintă petiții. Cred că foarte mulți petiționari au fost frustrați de modul în care uh, lucrăm noi. Pentru că ce ar trebui să facem noi? Ar trebui să analizăm cazuri de încălcare a legislației europene. Însă, foarte adesea, această comisie a devenit uh, un loc în care diverse persoane au venit cu tot felul de plângeri uh, uh pentru că în circumscripția lor sau în țara lor au anumite nemulțumiri și atunci când nu Uh, ne ocupăm rapid de aceste uh, petiții. Sigur că ele ajung în presă și presa spune că Europa nu funcționează bine, ceea ce nu e corect. Trebuie să clarificăm faptul că aceasta este o comisie a Parlamentului European care are o funcție foarte specifică. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă acest lucru. De asemenea, este adevărat că nu ne folosim de toată puterea pe care o avem în această comisie și trebuie să îmbunătățim lucrurile din păcate, foarte adesea petițiile trenează, oamenii spun că nu reacționăm suficient rapid sau de eficace, oamenii din provinciile, din regiunile, din orașele Europei și apoi merg în presă, la televiziune și spun, se plâng. Și cred că ar trebui ca în acest an să încercăm să le explicăm oamenilor cât de importantă este activitatea acestei comisii și, în al doilea rând, în măsura posibilă să facem o legătură între activitatea noastră și documentele fundamentale ale Uniunii Europene, cum sunt uh, Carta Drepturilor Fundamentale și Carta Drepturilor Omului a Consiliului Europei, care a fost ratificată de Uniunea Europeană. Acestea ar trebui să fie documentele de referință și ar trebui să le spunem oamenilor foarte clar că noi lucrăm pe baza acestora. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. Un an nou uh, foarte bun tuturor și încă o dată vreau să Uh, vă spun, doamnă președinte, că sunt foarte mulțumit de activitatea dumneavoastră și a secretariatului în decursul ultimului an. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, vă mulțumesc, domnule Martinez Martinez. Activitatea doamnei uh, Vălean, într-adevăr, este foarte apreciată. Uh, înțeleg din toate contribuțiile. Am să vă dau în scurt timp cuvântul doamna Vălean, dar vreau să fac un scurt um, să faceți un scurt rezumat, dar vreau să spun și eu câteva lucruri. În primul rând, vreau să-mi repet aprecierea pentru toată munca depusă la acest raport și, de asemenea, vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită să văd că această inițiativă se bucură de un sprijin atât de larg în uh, rândul membrilor comisiei noastre. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Martinez Martinez și anume că am uh, dat un uh, subtitlu foarte clar uh, acestui raport, referindu-ne la îndepărtarea obstacolelor. Și sigur că experiența noastră din munca în comisia noastră este cea care ne-a uh, dus la acest subtitlu. Doamna Vălean a încercat să rezume petițiile uh, noastre și să vadă unde sunt obstacolele uh, cele mai um, mari în calea cetățenilor europeni, încercând să facă propuneri pentru îndepărtarea acestora, astfel încât cetățenii europeni să poată să participe deplin la proiectul european. În următoarele câteva zile voi discuta probabil cu doamna Vălean pentru a uh, îmi aduce și eu contribuția la acest raport. Prima parte este una de interes general. Ea ne vorbește despre ceea ce spunea și domnul Cashman mai devreme. Este într-adevăr esențial ca Comisia pentru Petiții să își joace rolul său pentru a promova punerea în aplicare a drepturilor fundamentale ale tuturor oamenilor din Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că și Carta Drepturilor Fundamentale este uh, respectată în întreaga Uniune Europeană și să nu uh, facem, uh, sigur, uh, greșeala de a confunda drepturile fundamentale cu drepturile civile. Există drepturi civile care um, sunt um, înscrise uh, în um, temelia, uh, în tratatele de temelie ale Uniunii Europene. Cred că a venit momentul să reexaminăm baza uh, muncii noastre și anume să încercăm să ne creștem eficiența, să îmbunătățim uh, modul în care uh, colaborăm cu instituțiile, cu comisia. Trebuie să reexaminăm ceea ce putem noi să facem uh, când e vorba de dreptul de ședere. Acesta este înscris în termeni clari, termeni juridici, în tratate, dar există și alte dimensiuni, e vorba de copii, de minori, de familii, mergând uh, până la recunoașterea parteneriatelor între persoane de același sex și a cuplurilor de același sex. Trebuie să realizăm faptul că Um, sigur, noi nu putem să depășim competențe naționale, dar avem totuși uh, oportunitatea de a uh, îndepărta unele dintre obstacolele care îi împiedică pe oamenii, să, pe oamenii din Europa să se bucure de eh, beneficiile cetățenii europene. Aceasta este o chestiune fundamentală care merită toată atenția noastră și o altă chestiune la fel de importantă este cea a profesorilor de limbi străine. Este un element asupra căruia doamna Văleana a tras atenția din nou. E un subiect mai vechi dar este unul care trebuie să fie privit într-un context mai larg. Nu e vorba de o chestiune care preocupă doar uh, cazul specific menționat uh, în petițiile pe care le-am uh, primit. Cred că trebuie să avem o perspectivă mai vastă în ceea ce privește implicațiile acestui lucru. Și Sigur că nu e vorba de o singură țară sau de un grup de oameni uh, singular, ci de o situație care se regăsește în mai multe țări și de aceea cred că ar trebui să uh, privim această problemă cu um, seriozitatea uh, potrivită. Sigur că există țări, um, anumite țări, ca Spania, Bulgaria, Cipru, unde trebuie să Uh, analizăm mai cu atenție uh, problemele specifice de acolo, poate mm, într-o manieră ad hoc, pentru a vedea ce să-i cerem comisiei să facă în aceste cazuri, astfel încât să nu primim uh, același răspuns pe care îl primim întotdeauna. Așa nume, e vorba de suveranitatea statelor membre și nu se poate face nimic, mâinile ne sunt legate. Cred că trebuie să nu uităm faptul că noi primim petiții din țările pe care le-am menționat și uh, Aici, sigur, întrebarea cine este responsabil pentru ce anume este una pe care nu putem, nu putem să o uh, respingem uh, atât de rapid. E vorba de drepturi care provin din uh, cetățenia europeană care sunt încălcate aici și cred că trebuie să reexaminăm situația astfel încât să nu mai primim un răspuns care să ne închidă. Uh, Așadar, doamnă Vălean, vă mulțumim încă o dată. Um, termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 ianuarie, dragi colegi, pentru ca raportul Vălean să poată fi apoi adoptat la următoarea reuniune a comisiei noastre, înainte de 27 februarie, astfel încât să ajungă în plenară la mini-sesiunea plenară din martie. Adoptarea va avea loc deci pe 27 februarie. Și acum putem să trecem la punctul următor de pe ordinea noastră de zi, și anume prezentarea Anului European al Cetățenilor 2013. Este vorba de punctul 8 de pe ordinea de zi. Aici vom asculta o prezentare a reprezentantului Comisiei, doamna Sophie Bernard, cred. Îmi cer scuze dacă v-am pronunțat uh, pocit numele Sophie Bernard indeed Sophie Bernard. the head of unit Citizens Policy in the European Commission. Mulțumesc mult, doamnă președinte, că m-ați invitat astăzi să vă prezint această propunere în ceea ce privește anul european 2013 ca an al cetății anului. Acest an al cetățenilor va avea loc într-un context foarte interesant, adică cu un an de al- înainte de alegerile parlamentare din anul 2014. Și se aniversează și 20 de ani de la introducerea termenului de cetățenie europeană prin tratatul de la Maastricht. În același timp, traversăm niște timpuri foarte dificile din punct de vedere economic și financiar. De aceea trebuie să-i impulsionăm pe oameni să participe activ la proiectul european. Noi, Comisia și Parlamentul, trebuie să explicăm care sunt soluțiile pe care le poate aduce Uniunea Europeană pentru chestiunile importante. Cu siguranță vă amintiți că în decembrie 2010 Parlamentul European a cerut Comisiei să facă o propunere, să propună acest an, astfel încât să putem organiza dezbateri cu privire la cetățenia europeană și să informăm pe cetățenii europeni asupra drepturilor lor. De ce au nevoie cetățenii de la Uniunea Europeană. Majoritatea răspund că au nevoie de liber, libertate de circulație pentru a putea trăi și, și studia în Uniunea Europeană. Cetățenii europeni consideră că libera circulație este dreptul fundamental care vine odată cu cetățenia europeană. De aceea noi ne-am hotărât să ne folosim de această asociere pozitivă în mințile cetățenilor, astfel încât să-i apropiem de Uniunea Europeană, să le arătăm prin experiență ce înseamnă să fii un cetățean european. Având în vedere acest uh, context, e foarte logic că e important să-i facem pe cetățeni să fie conștienți de drepturile pe care le au din libera circulație. Astfel, cetățenii vor putea să își exercite dreptul de a călători și de a stabili reședința oriunde în Uniunea Europeană. Trebuie să le creăm un sentiment de apartenență. Însă ne dorim să trecem mai departe de a oferi informații, dorim să stimulăm o discuție, o dezbatere în ceea ce privește beneficiile pe care le aduce, le, le aduce libera circulație în societate. E nevoie de o înțelegere mai bună între cetățenii europeni. Trebuie apărate, un, trebuie apărate valorile de bază ale Uniunii europene, așa cum sunt solidaritatea și așa mai departe. Trebuie stopată creșterea populismului și naționalismului. Acest an european al cetățenilor se va axa pe campanii de comunicare. Comisia se așteaptă și la o serie de acțiuni descentralizate, la niveluri inferioare. Totul trebuie să se bazeze pe niște alianțe puternice. Toți partenerii trebuie să coopereze în mod eficient unii cu ceilalți. Partenerii strategic ai, strategici ai campaniei vor fi cu siguranță toate instituțiile europene. Reprezentanțele Comisiei în statele membre și birourile Parlamentului European vor juca un rol foarte important în campanie. Guvernele naționale, organizațiile societății civile, toate acestea vor fi implicate și deja am stabilit contacte cu ele. Comisia încearcă să se adreseze cetățenilor prin toate mijloacele prin care este posibil. Apoi și statele naționale vor putea veni cu campanii. Ne vom axa pe publicul general. Suntem foarte siguri că suntem conștienți că va trebui să uh, putem să diseminăm informație și să ne transmitem mesajul cât de departe e posibil. Vor exista și o serie de inițiative la nivel local și regional în Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont și de acestea. Ne, gândim la diferite campanii, schimburi de experiență, schimburi de bune practici, dezbateri și discuții și mai mult ne dorim să fie consolidat uh, rolul portalelor europene existente. De asemenea, și ghișeul unic de informare e foarte important pentru a informa pe cetățenii, pe cetățenii europeni de drepturile lor. Parlamentul European, autoritățile de la nivel național, regional și local, organizațiile din societatea din so- organizațiile sociale, toate acestea trebuie să se implice astfel încât anul european al cetățeanului să fie un succes. Sunt dispusă să discut acum despre această propunere cu dumneavoastră și să răspund la eventuale întrebări pe care le puteți avea. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim Comisiei pentru această prezentare! Cred că acum putem să deschidem discuția pe acest punct de pe ordinea de zi. Domnul Salafrancos, dumneavoastră sunteți primul care ia cuvântul. Επαναλαμβάνω ότι η παρουσίαση από πλευρά τη Επιτροπή. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am auzit o prezentare foarte completă din partea Comisiei și o prezentare foarte ambițioasă. În mod clar, libertatea de circulație și dreptul de ședere este, sunt uh, centrul achiului comunitar. Apare și în legislația primară și secundară. Deși există aceste drepturi, cetățenii continuă să întâmpină dificultăți atunci când vor să-și exercite dreptul de a circula în Uniunea Europeană. Întorcându-ne la decembrie 2010, atunci când am analizat drepturile fundamentale în Uniunea Europeană, analizăm uh, raportul cu privire la cetățenia europeană și, trebuie, și ținem cont și de faptul că acum există tratatul de la Lisabona. Din toate acestea am decis că anul 2013 va fi anul european al cetățenilor europeni. Comisia ne-a prezentat această idee, ne-a prezentat și obstacolele pe care le întâlnesc cetățenii atunci când doresc să se folosească de drepturile pe care le au legate de mobilitate. Comisia a venit cu niște propuneri legislative care odată luate împreună cu anul european al cetățenilor, vor duce la o acoperire a vidurilor care există și la o îmbunătățire a situației. Aceste fapte sunt importante pentru cetățeni și pentru avocați. Ei vor putea să găsească informații cu privire la drepturile pe care le au prin intermediul unui portal. Informațiile vor putea fi obținute cât de repede, trebuie să fie obținute foarte repede, iar un portal, o pagină de internet e foarte importantă în acest sens. De aceea cred că trebuie să sprijinim această idee. Cred că ar trebui să ne propunem și niște obiective. Libera circulație a cetățenilor trebuie să fie un drept inalienabil al cetățenilor. Îi includ aici și pe studenți, astfel încât studenții să poată să meargă să studieze unde își doresc în Uniunea Europeană. În al doilea rând, e important ca cetățenii să aibă toate informațiile cu privire la drepturile pe care le au atunci când se mută într-o altă țară. E important să știe aceste lucruri pentru a nu fi exploatați, de exemplu, de către angajatori. E, trebuie să ne asigurăm că pot să își desfășoare activitatea în condiții normale. Aceste chestiuni sunt importante în context profesional, dar sunt uh, importante și într-un context lărgit. Cetățenii trebuie să aibă exact aceleași drepturi într-o altă țară ca toți ceilalți. Am văzut care sunt dificultățile într-o țară gazdă pentru cetățeni. Și apoi un ultim punct. Am văzut uh, aceste obstacole în raportul doamnei Vălean. E important ca cetățenii să găsească toate informațiile de care au nevoie atunci când se hotărăsc să se mute într-o altă țară. Acest lucru e important mai ales acum când șomajul presupune atât de multe dificultăți. Sunt foarte curios să aud și părerile colegilor mei, astfel încât să putem să acoperim cât mai bine acest domeniu și să privim situația din diferitele unghiuri. Dacă ne dorim, cu toții ne dorim să fim eficienți. Și cred că e nevoie de o, de o cooperare foarte bună între colegi. Mulțumesc foarte mult! Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest punct este strâns legat de cel pe care l-am discutat înainte, de cetățenia europeană. Pentru mine, anul european al cetățenilor europeni este de fapt și o campanie de imagine și o acțiune de publicitate. Colega noastră ne-a spus că cetățenii trebuie să fie informați în ceea ce privește drepturile lor. Acesta este, de fapt, miezul întregii povești. De aceea mă bucur că s-a organizat acest an. Apoi, tot în continuarea punctului anterior de pe ordinea de zi, observăm că există foarte multe lucruri contradictorii. Probabil dacă am efectua un sondaj, mulți cetățeni ne-ar spune următoarele nu prea ar ști cum să înțeleagă acest concept de cetățenie europeană. Dar, în practică, au nevoie tocmai de aceste informații. Nu ar exista atât de multe petiții dacă toate lucrurile ar funcționa, dacă oamenii nu ar avea nevoie de ele. Ei cred că libera circulație este ceva de la sine înțeles. Certitudinea juridică e la fel. Deci observăm că există o serie de contradicții. Atunci când un cetățean se mută într-o altă țară sau când moștenește ceva într-o altă țară, observă că există foarte multe diferențe între sistemele juridice. Așa că noi trebuie să accentuăm ce ne dorim să facem prin această inițiativă. Trebuie să le spunem uh, cetățenilor. Există această legislație, ai acest drept, ai dreptul de a depune această plângere. Cred că acestea sunt lucrurile importante pentru anul european al cetățenilor. Apoi, pentru comisia noastră de petiții, când există niște lipsuri în munca noastră. Aceste lipsuri le observ într-un singur punct, un punct pe care îl tot constatăm. Zicem, există un deficit, îi spunem și petiționarului de această problemă. Vorbim de drepturile cetățenești și observăm că nu avem destule mijloace parlamentare astfel încât să putem, să putem depăși deficitul în cauză. Deci e important și pentru noi, pentru comisia noastră, dar și pentru celelalte comisii parlamentare. Când observăm că există un deficit, trebuie să lucrăm împreună ca Parlament și să depășim acest obstacol. Mai există și probleme care țin de statele membre, însă e nevoie de uniune. În acest sens, trebuie să discutăm toate problemele și să ajungem la o soluție. Aș mai avea și o întrebare pentru comisie acest an cetățean european nu trebuie să fie organizat doar la nivel central, adică Bruselul să facă o campanie de imagine, ci dacă mai există un plan la nivel regional. Cum ar trebui să arate acest an european al cetățeanului la nivel de regiuni. S-a făcut vreun plan în acest sens? Li s-a cerut ceva statelor membre să, și să organizeze și ele evenimente dacă e posibil. În primul rând, cetățenii trebuie să își cunoască drepturile ca să se poată folosi de ele. Trebuie să vedem ce funcționează, ce nu funcționează și să vedem cum putem depăși obstacolele. Doamna Nedel, ceva are cuvântul. Tout d'abord, je Mulțumesc, președinte. Aș vrea să profit de acest prilej pentru a-i mulțumi încă o dată Comisiei pentru această comisie excelentă. Este un subiect ce se leagă strâns de raportul pe care l-am analizat. Cred că nu putem decât să ne bucurăm că există în sfârșit un an declarat cete- pentru cetățenii europeni. Este progresele cele mai semnificative s-au făcut atunci când cetățeanul a fost în centrul muncii noastre. Dar există o frontieră invizibilă pe care nu o putem depăși. Există, pe de o parte, existența cetățenii europene care sărbătorește 20 de ani și apoi există problemele pe care încă le întâmpină cetățenii în ceea ce privește recunoașterea drepturilor. Principala noastră provocare este să veghem în continuare la respectarea uh, drepturilor, pentru că există o, uh, un decalaj între normele juridice și ceea ce se întâmplă în practică. Prin uh, consacrarea anului 2013 cetățenilor, ne declarăm uh, angajamentul de a elimina obstacole și de a aplica conceptul cetățeniei europene. După 20 de ani, practic, am trecut la o vârstă mai matură, mai uh, realistă. Și acum cred că e momentul să luăm acțiuni concrete. Trebuie să existe o apropiere față de cetățean, să le apărăm drepturile și aceasta se traduce prin aplicarea unor măsuri concrete pe care ei să le simtă în mod cotidian. Consider că în acest domeniu, pe de o parte, s-au făcut progrese cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, în special în ceea ce privește uh, justiția la Comisia Libe. Ne-am bucurat că, în sfârșit, Parlamentul a avut mai, put- mai multe puteri putem să ne uh, batem mai mult pentru, acest, uh, pentru aceste drepturi. Uh, raportorul nostru a menționat uh, informațiile multilingvistice care sunt acum la dispoziție prin uh, portal. Trebuie să promovăm în continuare drepturile cetățenilor uh, în calitate de consumatori, de turiști, de uh, pasageri. Am o întrebare pentru Comisia Europeană. Ce inițiative concrete sunt prevăzute în această privință? Există măsuri pe care noi, în calitate de comisie, putem să le cunoaștem pentru a putea să, să lucrăm apoi și să colaborăm cu cetățenii? În al doilea rând, anul cetățenilor nu poate să existe fără tineri. Succesul programului Erasmus arată cum folosește cunoașterea altor uh, uh, culturi europene în mediul universitar. Dar uh, există încă obstacole pentru mobilitatea studenților. Care sunt inițiativele concrete în acest sens? Fi în ceea ce privește tineretul, aș dori să știu dacă există prevăzută o, coeziu, o coeziune, o coerență între acțiunile la nivelul uh, acții anului cetățenilor europeni și acțiunii uh, tineretului în mișcare. Am putea să avem poate niște garanții suplimentare care să elimine barierele pe care le întâmpină tinerii Aș dori să menționez și mobilitatea lucrătorilor, care a fost discutată la ultimul raport. Aici e simplu. Cum să le explicăm cetățenilor bulgari și români că nu au dreptul la libera circulație? Trebuie să ne luptăm în continuare pentru a asigura drepturile lucrătorilor în întreaga Uniune Europeană. Cred că, eveniment, că evenimentele de acțiunile de informare ale cetățenilor trebuie să corespundă cu nevoile acestora. Dacă am crea un eveniment prin care să ne anunțăm doar dorința, cetățenii nu ar fi ajutați. Sentimentul de apartenență trece și prin limbă, prin comunicare, prin prezentări concrete și inițiative comune care să explice noțiunea de cetățenie europeană. Voi uh, încheia mai liric. Este important pentru mine că, mulțumit acestui an uh, european al cetățenilor, mulțumit acestui raport, să facem ceva pentru ca uh, Uniunea Europeană să se, se bată cu adevărat, să se lupte pentru garantarea drepturilor cetățenilor. Baker. Um, ähm, ich möchte gerne für mich als Anfang. Domnul Becker, um, vreau să încep uh, prin a spune faptul că acest proiect al uh, anului cetățeniei europene uh, ei bine, vreau să-l completez pe domnul Iar și anume, dânsul se referea la implicarea uh, nivelului regional, local și întreba cum anume este asigurată această implicare. Pentru că nu doar uh, la nivel central, prin instituțiile Uniunii Europene, um, Comisie, Parlament, Consiliu, trebuie purtată această campanie, ci din potrivă este absolut necesar ca aceasta să se poarte la nivel uh, local. Și vreau de asemenea să mai spun ceva această campanie, mă rog, Uniunea Europeană este prezentă la nivel local și regional, dar uh, ea are un, o singură dimensiune și anume e vorba de uh, societatea civilă, de ONG-uri. Și uh, cred că este foarte important să punem accentul aici pe definiția cetățeniei europene. Uh, anul cetățeniei europene trebuie să fie planificat și desfășurat împreună cu societatea civilă europeană. În al doilea rând, cred că acest proiect poate să-și aducă o mare contribuție la munca urgentă și esențială de comunicare. Și vreau să definez foarte clar conceptul de comunicare. Atunci când Comisia sau Parlamentul organizează un eveniment central la începutul acestui an, e bine, asta nu se numește comunicare, pentru că nimeni nu știe de un astfel de eveniment în afară de cei care sunt prezenți. De aceea, trebuie, în primul rând, să comunicăm despre un astfel de eveniment. Dacă există o pagină web, atunci ea, pagina în sine, e mult prea puțină. Nu trebuie să așteptăm până când oamenii uh, ajung să dea peste această pagină când, cauză, când caută pe Google sau să o caute anume. Nu, trebuie să uh, abordăm oamenii în mod activ, ofensiv. Și de aceea, și acesta este al treilea punct, e nevoie de uh, o structură profesională și aceasta să fie de asemenea uh, dotată cu mijloace financiare. Deplâng în deplâng foarte puternic faptul că uh, anul european, anul european al bătrânirii active, uh, anul european al uh, uh, anii europeni trecuți nu au fost uh, suficient dotați cu bani. Uh, Uh, pentru că nu poți să ajungi la 500 de milioane de cetățeni europeni dacă nu uh, pui la dispoziție și fondurile necesare. Și acest lucru este esențial. Cred că uh, anul cetățeniei europene sau drepturilor cetățenești este uh, un început foarte bun uh, pentru a uh, pune accentul foarte clar asupra priorităților, tocmai în această vreme de austeritate. Și am să încerc cât mai repede să Uh, mă implic și eu în uh, conceptul, uh, în conceperea acestui an și a strategiei pentru acest an. Mulțumesc! Grație, la colega Jetova. Благодаря, госпожо председател. Вече два часа днешната тема така обединена около правата на... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am vorbit de, vorbim de două ore de drepturile cetățenilor, de diferite parte și inițiative. Dar mi se pare că această dezbatere ajunge într-o direcție care nu prea e productivă. Am sărit de la subiect la subiect, dar nu avem o structură clară. Nici pentru în primul rând, am o întrebare. Care sunt propunerile precise ale Comisiei pentru anul acesta? Va exista un document anume pe care ne putem concentra și pe care îl putem dezbate și cu privire la care să putem face propune să susținem o campanie în statele membre și care îi poate ajuta pe cetățenii europeni? A doua întrebare. Fiecare an este dedicat unei anume teme. Am putea oare să, să discutăm acest lucru în comisia noastră? Să discutăm în ce măsură uh, au fost campaniile acestea utile. Mulțumesc, Comisia. Vreți să, să răspundeți acum la întrebările lansate? Comisia. Mulțumesc că mi-ați dat din nou cuvântul. Voi răspunde la întrebările care mi s-au pus. În primul rând, dimensiunea locală, regională, națională este evident că vrem să colaborăm cu statele membre, cu regiunile. Am avut uh, o reuniune, vom avea o reuniune cu Comitetul Regiunilor, cu comunitățile rurale din Europa. Ne vom întâlni cu diferite organizații din societatea civilă, Există o serie de organizații pe care le cunoașteți. Vrem să colaborăm cu acestea pentru a putea să, să vedem care sunt așteptările lor și să, să conlucrăm, să, să facem un schimb de idei și în același timp să fim în acord cu ei. Vom colabora, bineînțeles, și cu Parlamentul European, în special cu birourile din statele membre care vom, cu care vom lucra privind prezentarea comisiei. Ne vom uh, folosi de toate modurile de comunicare, ne vom mobiliza toate punctele de vedere. În ceea ce privește inițiativele concrete, în ceea ce privește tinerii, lucrătorii, avem legături cu diverse direcții generale, care iau legătura în mod curent cu cetățenii pentru a organiza acțiuni comune. Ați vorbit de uh, inițiativa Tineretul în Mișcare. Este clar că colaborăm și cu ei. Este evident că dacă lucrăm în sinergie vom avea mai multe uh, șanse de succes decât dacă lucrăm singuri. Bineînțeles, vom aplica și programe precum Europa pentru cetățeni, un program ce are drept obiectiv dezvoltarea uh, participării civice, implicării civice, implicării cetățenilor în sate, prin proiecte concrete, la fața locului. Ne vom ocupa și de aceste proiecte, le vom implica și vom uh, ne vom asigura că există o sinergie între anul cetățenilor și aceste programe. S-a vorbit de mijloacele financiare. Este clar că suma acordată nu este prea mare, dar sperăm că prin această colaborare cu toate aceste structuri uh, vom reuși să avem rezultate. În ceea ce privește ideile concrete, Odată ce vom adopta decizia, ce vom ajunge la un acord cu Parlamentul, cu Consiliul, atunci vom realiza un program de lucru mai precis care va fi supus uh, votului în comisie. Va fi, bineînțeles, realizată o ev- evaluări au fost deja evaluări și pentru anii precedenți, va fi una și pentru 2013. Tocmai se încheie anul european al voluntariatului. Vă dau câteva exemple. Avem rezultate concrete pentru acest an. A fost un an axat pe anumite probleme și am putut să discutăm cu statele membre pentru elaborarea de noi politici. Avem propuneri concrete, fie în contabilizarea voluntariatului prin uh, mai bună recunoaștere a calificărilor. Am colaborat pentru anul acesta cu direcțiile generale și am ajuns la propuneri concrete, propuneri de acte legislative ce pot fi puse în practică la sfârșitul anului. Și deocamdată mi-am încheiat intervenția. Eh, grazie per questo primo eh, scambio di opinioni, il collega Salavracos. Eh, Mulțumesc pentru acest schimb de opinii, doamna Salavracos. Dacă vreți să adăugați ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc colegilor pentru contribuția la discuții. Abia aștept uh, să, să colaborăm uh, și să dezvoltăm aceste idei. Cu privire la ce a spus domnul Iar, a confirmat și comisia, vor exista o serie de evenimente în anul uh, european, dar bugetul este foarte limitat și va trebui să, să îl punem în a, să avem o aplicare cât mai largă și cu resurse limitate. Și unii colegi au probleme de sănătate și eu am probleme uh, tocmai m-am întors din Grecia, este foarte deprimant pentru că în Grecia acum se vorbește de corupție, de criză, de ultimele declarații ale cancelarului și ale președintelui Sarkozy. Dar există și alte subiecte care merită să fie uh, luate în considerare. Pe vremuri, când Mm, oamenii nu prea aveau bani, erau mai interesați de soarta celorlalți oameni. Poate ar trebui să luăm în considerare aceste lucruri și în raportul nostru, să ne gândim la moduri în care putem ajuta practic oamenii. Le spunem, vă vom acorda asistență vocațională, dar oamenii nu au locuri de muncă. În Grecia, oamenii nu se așteaptă ca situația să se îmbunătățească imediat. Dar facturile nu așteaptă. Este o comisie foarte utilă, este o oază în care putem să acordăm atenție lucrurilor cu adevărat importante, care îngrijorează pe oameni, pe cetățenii statelor membre. Trebuie să dăm deoparte ambițiile și să uh, ne uităm la bugetul pe care îl avem. Avem și solvit și avem nevoie de ajutor și în această privință. Este, este bine să, să fim optimiști la început, să nu vorbim despre deficite, despre ce au declarat uh, cancelarul Merkel și domnul Sarkozy. Sper că vom avea un an foarte bun în uh, domeniul de aplicare al acestei comisii. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumim, domnule Salavracos, pentru urările de început de an. Și acum putem să trecem la punctul următor, și anume la, punctul, la punctele 10 și 11. Aici avem un prim schimb de opinii cu privire la două vizite, una la Berlin și una în România. Prima dintre acestea, vizită de constatare a faptelor uh, la Berlin. E bine, am să-i dau cuvântul doamnei Iotova pentru a a uh, începe dezbaterea. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că toată lumea care a participat la această misiune la Berlin are documentele, a primit documentele pe care le-am pregătit vizita noastră la Berlin a vizat o chestiune foarte delicată legată de uh, serviciile pentru tinere din Germania și de petițiile pe care le-am primit. Pe 24 noiembrie 2010, Comisia pentru Petiții a organizat această vizită de constatare a faptelor la Berlin, pentru că primisem foarte multe petiții um, referitoare la Oficiul pentru Tineri, în germană Jugendamt. Prima petiție am primit-o în 2001 și la încheierea dezbaterii, domnul Levitski, președintele comisiei din acel moment, a pregătit un raport Apoi petițiile au fost închise, însă după aceea am primit foarte multe petiții noi și, într-adevăr, rolul comisiei noastre este de a primi toate plângerile pe care cetățenii le au. Deja de două ore discutăm despre diverse subiecte care uh, se leagă de încălcarea drepturilor cetățenilor. De aceea, nu putem să trecem cu vederea o situație de acest tip. În același timp, în uh, vizita aceasta la Berlin, ei bine, sigur că misiunea noastră nu este să, ne, să preluăm uh, rolul uh, justiției. Rolul nostru este de a aduna toate informațiile necesare din partea tuturor părților implicate și de a audia pe toată lumea. Vreau să mulțumesc colegilor noștri germani care ne-au ajutat să organizăm această misiune. Foarte multe propuneri referitoare la organizarea programului au venit din partea colegilor din Germania. Am încercat să abordăm această problemă într-o manieră generală și să facem propuneri constructive. Persoanele care au um, trimis petiții consideră că pentru cetățenii din state terțe, articolele 6, 14 și 8 din Convenția privind drepturile omului sunt adesea încălcate. Aveți la dispoziție documentele pe care le-am pregătit și vreau să invit pe toată lumea care a fost prezentă în această misiune să analizeze cu atenție rezumatul pe care l-am pregătit în urma vizitei. Și dacă observați că lipsește ceva ce considerați că este important, vă rog să uh, ne înștiințați astfel încât să putem completa raportul. În principiu, cele mai mari probleme se leagă de faptul că uh, oficiul pentru tineri uh, intervine în procedurile de divorț. Sigur, uh, motivul este de a proteja, acela de a proteja interesele copilului și, sigur, de a proteja copilul pentru ca acesta să nu fie supus unor rele tratamente sau răpit. Uh, 25% dintre cazuri se referă la căsătorii uh, internaționale. Am uh, rezumat uh, faptele constatate în modul următor, dar sigur că puteți și dumneavoastră să veniți cu completări. În primul rând, am dorit să știm dacă oficiul pentru tineri și pentru copii și-a schimbat uh, procedurile de lucru din 2006 și până acum. O altă chestiune importantă, întrebare importantă, a fost în ce măsură instituțiile din Germania au uh, posibilitatea de a evalua obiectivitatea deciziilor luate. Uh, în ce măsură se folosesc uh, traducători sau interpreți, cine face evaluările și de ce uh, am primit petiții de acest fel, mai ales din Germania. Astfel de probleme au fost discutate foarte puțin atunci când am discutat cu colegii noștri din Comisia pentru Petiții din Bundestag, pentru că aceste chestiuni uh, nu intră în prerogativele lor, pentru că se pare că uh, acestea intră în uh, competențele parlamentelor locale. Cu toate acestea, 25 de petiții se refereau la probleme similare și acestea au ajuns la Comisia din Bundestag. Puteți găsi informațiile detaliate cu privire la răspunsurile pe care le-am primit din partea colegilor noștri în documentele pe care le-am primit. Jugendamt, Oficiul pentru Tineri și Copii, a fost creat în 1992 ca parte din uh, guvernul local, deci în subordinea guvernul, guvernului local și tribunalele uh, de familie sunt cele care au deciziile finale. Însă, uh, biroul pentru copii și tineri este invitat întotdeauna și reprezentanții acestora pot face recomandări. Tribunalele familiale uh, pot decide dacă să ia în considerare recomandările Jugendamt sau nu. În anumite cazuri, unde există un divorț și cele două părți nu doresc ca Jugendamtul să intervină și să facă recomandări și ca aceste recomandări să fie luate în considerare, atunci reprezentanții Jugendamt nu sunt invitați. Însă aceștia trebuie să fie prezenți de fiecare dată când există semnale cum că un, peri- un copil ar putea fi supus unei, uh, ar putea fi expus vreunui pericol sau când există uh, suspiciuni de comportament uh, infracțional. Uh, Însă, foarte adesea se spune că aceste decizii, uh, deciziile Jugendamt sunt uh, de natură subiectivă și colegii mei din delegație au adresat foarte multe întrebări în vizita noastră legate de multe chestiuni, însă totuși nu avem suficiente informații cu privire la modul în care acest, uh, aceste servicii sunt monitorizate în Germania. Ei bine, spuneam că acest serviciu este în subordinea guvernelor locale, deci nu am putut primi multe informații de la nivelul central. De asemenea, nu ne este foarte clar care organism este responsabil pentru sancționarea erorilor administrative și, de asemenea, nu este clar care sunt organismele către care părinții se pot îndrepta atunci când consideră că drepturile lor au fost încălcate. Foarte adesea, părinții sunt obligați să vorbească limba germană în timpul uh, procedurilor uh, administrative sau judiciare și foarte multe petiții se referă la această chestiune lingvistică, însă nu am primit suficiente informații cu privire la această întrebare. Misiunea noastră, vizita noastră, nu a dorit să intervină în procedurile autorităților locale din Germania. Noi am dorit doar să colectăm informații. A fost o vizită de constatare a faptelor. Nu ne-am exprimat niciodată, n-am exprimat vreo remarcă um, prin care să evaluăm, să dăm cu părerea uh, cu privire la funcționarea acestor proceduri, cu toate că am fost acuzați de vreo câteva ori de acest lucru, dar a fost foarte important pentru noi să vedem în ce măsură elementele Convenției Drepturilor Omului sunt respectate. În concluzie, cred că ar fi o idee bună să se creeze un grup de lucru informal aici în comisia noastră, un grup de lucru care să se focalizeze în mod specific asupra chestiunilor legate de divorțuri. Din păcate, nu am reușit să discutăm cu petiționarii înșiși, chiar dacă în alte vizite de constatare a faptelor acest lucru a fost posibil. Cam acesta este raportul meu și aștept comentariile colegilor pe care le vom lua în considerare. Președinta, vă mulțumim pentru această Uh, prezentare. Domnul Bulon. Prezident. Donc, effectivement... Mulțumesc, doamna președinte. Deplasarea la Berlin a fost a doua de acest gen pentru comisia noastră. După prima deplasare privind problema Jugendand, s-a a recunoscut ministrul că există probleme în acest caz Aș dori în primul rând să le mulțumesc uh, domnilor Iar și Vila pentru că a organizat uh, deplasarea, care a fost foarte bine organizată. Deși nu am văzut încă raportul, uh, încă partea Brandenburg, Da, cuvintele doamnei Iotova sunt concluzia acestor lucrări. Cred că părerea dumneavoastră a fost cam incorrect în ceea ce privește interlocutorii pe care am avut. Am avut totuși discuții uh, constructive, am avut mulți interlocutori, fie din Bundesdag, din Jugendamt, avocați și am înțeles mai bine uh, modul în care funcționează sau nu acest sistem. Dacă Vă amintiți, am avut multe întrebări la care nu am, av- nu am avut răspunsuri la toate, dar problema a fost în mare lămurită. Sistemul german are un oficiu de protecție a tinerilor, care este un sistem de lăudat, uh, care face din protecția copilor o prioritate. Cu toate acestea, când am ajuns la Berlin, am spus că noi nu venim în calitate de judecători, vrem doar să înțelegem de ce au venit atâtea plângeri la Comisia PETI. Și de ce pentru petiționari, în cele mai multe cazuri, situația nu s-a rezolvat. Și am vrut să aflăm dacă nu există căi de recurs în Germania. Majoritatea cazurilor care sunt uh, tranșate în Tribunalul Familiei și în Jugendamt în Germania sunt bine tranșate. E vorba aici doar de câteva cazuri izolate, din care ar putea reieși că în Jugendant nu există decât cazuri prostratate. Dar trebuie să menționăm că, în rest, Jugendant își face foarte bine treaba. Dar am văzut că exista un decalaj între ceea ce ni s-a explicat și uh, cazurile care erau extrem de uh, problematice și care au fost uh, motivul demersului nostru. Există uneori posibilitatea de recurs pentru persoanele care consideră că nu li s-au respectat drepturile în ceea ce privește uh, custodia, în ceea ce privește divorțul în statul german. Uh, există căi profesionale de recurs, căi plătite în Germania. Există posibilitatea tranșării într-un tribunal administrativ sau uh, ca posibilitatea ca Jugendan să își dea avizul dar în cazurile pe care le-am discutat în comisia aceasta, nu s-a apelat la recurs. Jugendant uh, este legat de identitatea națională, de identitatea federală. Există în fiecare aglomerare urbană. În fiecare aglomerare urbană există un asemenea oficiu. ca în cazul oricărei structuri, poate fi vorba doar de lacune de monitorizare. Din timp în timp se mai întâmplă ca anumite cazuri uh, să nu fie tranșate cum trebuie în ceea ce privește drepturile copiilor, uh, divorțurile, custodia. Există situații în care au un final uh, mai puțin fericit. Cred că cazul cel mai uh, frecvent și nu există zi în care să nu avem un astfel de caz la biroul meu, cereri, solicitări privind Jugendant. Nu trece o zi în care să nu existe câteva cereri, uh, câteva petiții legate de Jugendant. Numărul acestor situații este frecvent, este mare. De exemplu, când un cuplu se separă, ei se înțeleg asupra custodiei, asupra vizitelor judecătorul ia această decizie, dar se poate ca situația să se deterioreze dacă unul din părinți este cetățean străin și vrea să-și vadă copilul, să-și viziteze copilul în străinătate, să-și aducă copilul în țara sa, este foarte ușor pentru părintele german să se sizeze Jugendamt și să spună că există riscul de răpire al copilului. Apoi procedurile se inițiază și dreptul de vizită al părintelui străin, al părintelui care nu are cetățenie germană, este oprit. Nu pentru că ar fi vorba de o răpire, ci că există uh, posibilitatea, bănuiala că s-ar putea produce părintele străin este confruntat cu proceduri greoaie, costisitoare, ce pot dura ani de zile. În, și nu poate să, să facă recurs, în general, în Germania. Încercăm să evităm situația în care există conflict, în situația în care părintele este bănuit că ar vrea să-și răpească uh, copilul. Uh, și părintele, în unele cazuri, trebuie să aștepte mult, să aștepte ani, până când părintele poate să își viziteze în mod normal copilul. Și vă dau un exemplu des întâlnit, nu numai în cazurile uh, tratate, tranșate de Jugend, dar și în cazurile tranșate aici. Exemplul procedurilor de urgență pe care le-a inițiat Jugendant și care nu pot fi controlate dacă nu există o bănuială reală de răpire. Uh, există riscul de a degenera și există păreri extremiste familiile disperate sunt chiar determinate uneori să își răpească la propriu copiii. Și aceste cazuri sunt încurajate de structura existentă. și în același timp există părinți care se duc pur și simplu să-și viziteze copiii în mod ilegal. În Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, în Carta pentru Drepturile Omului, există dreptul la recurs atunci când o persoană nu își uh, respectă uh, drepturile, își respectă obligațiile, dreptul la un proces echitabil trebuie uh, respectat în cel mai scurt timp posibil și trebuie luate măsuri care să nu te de, defavorizeze și care să nu afecteze drepturile copilului. În cazurile pe care le-am abordat în comisia noastră, drepturile acestea nu sunt respectate. Și nu doar comisia noastră, ci și în Germania există ziare care critică aceste cazuri în care sub, există subiecte de acest gen ce apar pe prima pagină a ziarelor și care sunt astfel criticate chiar în Germania, în țara de origine. Eu mă bucur că această a doua misiune s-a desfășurat la Berlin. Sunt uh, mulțumit de Um, ceea ce am discutat cu Ministerul Familiei și trebuie să-i oferim ocazia Ministerului, uh, trimițându-i cele 4-5 cazuri pe care le-am luat drept exemplu, uh, exemple grăitoare pentru acest, această situație, exemple concrete în ceea ce privește drepturile cetățenilor Vrem să vedem acum dacă Ministerul Familiei ne răspunde într-un uh, termen uh, acceptabil și ne dă o explicație. Trebuie să, să avem, să putem să-i oferim un răspuns petiționarului pentru a putea găsi o soluție la problema lui. solicitările pe care le-am primit, solicitările pe care le mai primim încă prin mail, sunt extrem de multe. Problema din Germania este una structurală. Nu vreau să abordez problema organizării, modul în care este organizată țara. există mediatori la nivel federal, ar trebui să existe mediatori la nivel federal, la nivel de land, dacă ar exista un mediator care să poată fi sesizat, care să sesizeze la rândul său mediatorul național și apoi să poată colabora cu mediatorii noștri din diferite țări, atunci am putea să reacționăm mult mai repede. și să oferim un răspuns privind deciziile tribunalelor, deciziile Jugendamt. Dacă nu, o să primim în continuare o mulțime de petiții. În situațiile urgente, în soluțiile urgente pe care le-am dat soluțiile privind recursul, petiționarul trebuie să facă recurs la organul care a luat decizia, dar acesta încalcă dreptul la recurs. Trebuie să existe un organism separat care să tranșeze decizia care a fost luată inițial. Dacă recursul se face la același tribunal, este imposibil ca petiționarul să primească un alt răspuns. Sper că această misiune la Berlin va fi ultima și că Ministerul Familiei ne va da un răspuns rapid și concret și sper că se vor găsi soluții în Germania pentru rezolvarea acestei uh, probleme. Mulțumesc. Da, Wieland. Domnul Wieland. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să mulțumesc și eu eu și cu colegul Iar am încercat să organizăm cu succes această vizită și vreau să vă spun că eu sunt jurist de profesie și înainte să vin în Parlament m-am ocupat tocmai de dreptul familiei. Și trebuie să vă spun că am fost impresionat de munca Uh, tuturor celor care lucrează în structura germană. Există juristul uh, care face legătura între uh, land, nivelul de land și nivelul federal. Am văzut că există um, întruniri în care se discută și se încearcă să se găsească soluții la probleme cu caracter transfrontalier, să se îndepărteze obstacolele și de asemenea, ă, se colectează informații cu privire la sistemele juridice care sunt aplicate în ă, celălalt stat. E vorba într-adevăr aici de cea de-a doua vizită în acest scop, dar vreau să vă spun, această vizită a devenit necesară pentru că prima vizită nu a decurs foarte bine ă, din cauza problemelor de aici, din Parlament și anume, nu am pregătit cu suficientă grijă prima vizită, avem un document de lucru până în momentul de față care a fost elaborat de o singură persoană și a, când citești acest document ai senzația că este poziția oficială a comisiei. Dar, din păcate, nu am putut să lăsăm situația așa cum era, de aceea am organizat cea de-a doua vizită. Nu pentru că probleme din Germania ar fi atât de mari. Am vrut să spun, să clarific acest lucru. Și vreau să vă spun că e destul de dificil atunci când um, se utilizează vor uh, cuvinte ca o mașină diavolească. Nu știu dacă asta ține de traducere sau de ce s-a scris într-adevăr uh, inițial, uh, când se spune că se calcă în picioare drepturile cetățenilor. Astfel de sintagme, de cuvinte implică faptul că se fac lucrurile intenționat. Și acest lucru nu reflectă situația. Uh, Uh, deci se creează impresia că acolo nu sunt uh, respectate drepturile cetățenilor buni. Asta se mai poate întâmpla în orice land, în orice țară, că se mai încalcă drepturile cetățenilor sau nu sunt respectate așa cum trebuie. Dar să calci în picioare drepturile cetățenilor înseamnă că e o rare gravă la nivel de sistem. Uh, și m-aș bucura foarte mult dacă raportul doamnei Iotova ar uh, menționa și câteva cifre din uh, uh vizita noastră, dacă s-ar vorbi câte sute de mii de uh, căsătorii într-un stat cu 80 de milioane de locuitori, e bine, câte sute de mii de divorțuri sunt uh, rezolvate absolut uh, fără probleme pentru a putea vedea raportul. Și sigur că nu putem să nu spunem că nu există monitorizare, pentru că oamenii se pot adresa tribunalului și pot uh, contesta orice decizie a Oficiului pentru Protecția Copiilor și a Tinerilor din Germania. Um, din dreptul civil, uh, am uh, văzut că nu există mai puține cazuri de uh, probleme judecătorești din țări din, mai din sud, nu mă refer la Franța, unde oamenii spun atunci când sunt probleme, mergem în Germania și le rezolvăm cu dreptul german pentru că așa se rezolvă lucrurile mai bine. Și acum, sigur că uh, atunci când este vorba de suspiciune, cum că copilul ar putea să fie răpit, oficiul pentru protecția copiilor și tinerilor intervine uh, întotdeauna, dar uh, nu are posibilitatea de a trimite întotdeauna oameni în toate cazurile care să verifice tot timpul ce se întâmplă. Pentru că uh, Bun, există, uh, oficiul depune eforturile necesare, dar sigur că uh, există situația în care, într-adevăr, există situații de uh, acți- în activități infracționale, unde copiii pot fi uh, răpiți, uh, duși în alte țări, cum ar fi în Italia, de exemplu, uh, și uh, aceste persoane pot ajunge în închisoare și asta ar fi alternativa la un uh, sistem juridic foarte bine pus la punct. Alternativa pe care nu cred că ne-o dorim. Apoi, uh, sunt foarte multe plângeri în fiecare zi despre care se referă la uh, birourile sociale, la autoritățile pentru protecția copilului și tinerilor. În fiecare zi primim foarte multe astfel de plângeri. nu cred că Germania este un caz special și uh, știu că există persoane care uh, se implică în uh, răpirile de copii uh, și care, în momentul în care există probleme la nivel de um, divorțuri, um, uh, vin și caută soluțiile aici în Parlamentul European. Uh, dar noi trebuie să recunoaștem atunci când uh, um, persoanele care vin aici vin cu intenții rele. Pentru că atunci când uh, situația este decisă în, uh, la tribunal, atunci persoana respectivă are o serie de mijloace de, de căi de recurs. Și trebuie să se adreseze Parlamentului European doar atunci când e vorba de legislație europeană. Uh, și, sigur, nu putem exclude faptul că există și erori. Fiecare autoritate, fiecare sistem face erori. Dar întrebarea este că dacă, într-adevăr, sistemul din Germania este astfel conceput încât să încalce drepturile cetățenilor europeni, asta e o chestiune care ține de legislația europeană. Sigur că și părinții germani uh, se plâng de uh, Oficiul de Protecție a Copilului și ei merg uh, în instanță și contestă deciziile acestuia. Dar întrebarea este dacă drepturile cetățenilor europeni sunt încălcate și mai ales dacă sunt încălcate cu bună știință. Asta este uh, întrebarea centrală Uh, asupra căreia trebuie să ne uh, concentrăm și unde trebuie să cerem Comisiei Europene să ne ofere lămuriri. Pentru că toate celelalte chestiuni țin de organizarea uh, structurilor pe care o face fiecare stat așa cum consideră mai bine. Sigur că dacă avem probleme de administrare, mulțumim Uniunii Europene dacă ne atrage atenția asupra lor. Dar să știți că Există și multe uh, state, mai ales uh, mă gândesc la anumite state din sud, unde s-ar putea, într-adevăr, uh, uh, acuza faptul că sunt încălcate drepturile cetățenilor, dar uh, în Germania nu se întâmplă acest, bunu, acest lucru cu bună știință. Mulțumesc, domnul Becker. Sehr bedanken bei der Leiterin der Berlin Delegation für ihren Bericht. Aș dori să mulțumesc foarte mult uh, conducătoarei delegației pentru raportul prezentat. Ieri nu am avut destul timp să, să studiez în detaliu documentul. Le mulțumesc și colegilor Iar și Vilan pentru că au pregătit această călătorie. Am învățat mult pe parcursul ei. Cred că a fost o vizită foarte importantă pentru a avea mai multe cunoștințe în această privință. Mie mi s-a părut că, rolul, că partenerii noștri de conversație au avut un rol foarte constructiv am descoperit acolo informații noi, am auzit deja ce s-a discutat astăzi aici. Eu sunt membru al acestei comisii de petiții, am participat acolo și de aceea aș dori să fac niște observații, să vin cu niște completări la cele auzite acum. Însă voi face acest lucru mai târziu pentru că nu am putut să le pregătesc până astăzi. Mulțumesc. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și delegației care a făcut această călătorie. Voi începe cu o observație. Am auzit deja cele spuse de colegul Vilan și a spus totul foarte corect. Însă vreau să spun că nu e corect dacă spunem că au existat întrebări care au rămas fără răspuns. Delegația germană a prevăzut mai multe delegații acolo, dar am putut merge doar pentru două, trei zile acolo. Am avut timp să punem întrebări, am avut timp să ni se răspundă. Însă vreau să văd ce fel de, de întrebări au rămas fără răspuns. Ei bine, la aceste întrebări trebuie să răspundem înainte de redactarea raportului. Trebuie să se meargă din nou în Germania să vedem exact care e situația. Probabil că am putea acționa așa astfel încât să se clarifice întrebările rămase încă deschise. Noi ne-am fi dorit un program pe termen mai lung, însă din pricina constrângerilor de timp nu am putut să facem acest lucru. După aceea am mai discutat despre munca acestui oficiu de protecție a copilului în Germania și anul trecut, a existat o căsătorie în care ambii membri, ambii membri erau uh, imigranți, s-au căsătorit în Germania, iar apoi mama și fiica au venit la oficiul de protecție a copilului și au cerut scoaterea din familia copilului pentru că exista violență din partea tatălui. Oficiul de protecție a copilului a stabilit un termen în care să se prezinte familia și să fie ascultată în cadrul procedurii de mediere, s-a ascultat copilul, iar apoi, mai târziu, tatăl a împușcat-o pe fică, pe stradă. Presa a fost consternată, s-a întrebat cum, cum de nu i s-a asigurat o protecție din partea poliției fetei, cum s-a putut întâmpla așa ceva într-un loc public. Deci trebuie să vedem cât de departe pot să meargă părinții atunci când ei se simt neîndreptățiți se poate ajunge la asemenea situații. Acest om a reacționat așa pentru că credea că îi va fi luată fica. Deci trebuie să înțelegem că tensiunile sunt foarte mari. Mai există și divorțuri care au loc într-un mod armonios și în ceea ce privește custodia copilor și așa mai departe. Problematic e doar atunci când uh, cuplul nu doar divorțează, ci se și mută în diferite state. Și atunci se pune întrebarea, la cine, cui revină copilul tatălui care va locui în München sau mamei care vrea să se mute în Sicilia? Situația e dificilă și totdeauna o parte se simte neîndreptățită. Sprijin și eu faptul că avem nevoie de niște cifre, să vedem exact cum stau lucrurile, câte divorțuri există, uh, în câte sunt probleme în ceea ce privește creșterea și custodia copiilor. Așa că și eu cer aceste cifre. și apoi cer să așteptăm cu raportul până când putem să clarificăm toate întrebările rămase fără răspuns până acum. Mulțumim, domnule Iar, domnul Sala Franca să are cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, am impresia că decidem acum asupra unor competențe ale Comisiei. Cred că în termeni juridici noi putem să acționăm doar pe baza petițiilor individuale. Nu cred că noi avem libertatea de, lua, de a lua decizii în scopurile noastre și să spunem, da, această chestiune trebuie să se bucure de atenția noastră. E nevoie de o reglementare a acestei situații. Eu sunt împotriva oricărei tendințe de a generaliza subiectele. Nu cred că acesta este cel mai bun mod de a înțelege lucrurile. Dacă analizăm numărul de cazuri care au fost înregistrate, atunci cred că putem să ajungem la niște interpretări greșite. Nu cred că e bine să stigmatizăm o țară, să spunem, uitați, există atât de multe cazuri, există atât de multe plângeri care vin pe o bază sau pe cealaltă. Nu cred că putem face acest salt logic și să spunem că sistemul este unul deficitar. De aceea e foarte important să auzim raportul elaborat de delegație. E important și să analizăm cazuri singulare. Delegația care a fost acolo a avut ocazia de a analiza două sau trei cazuri individuale. Așa că eu cred că ar trebui să ne restrângem la cazurile pe care am putut să le examinăm și nu să venim cu niște declarații generale. Din motive practice, trebuie să analizăm acum cele constatate și pe baza acestor constatări să tragem niște concluzii pentru viitor. Acele două sau trei cazuri pot să constituie, dacă doriți, în termeni juridici, un precedent. În Regatul Unit există un sistem propriu care e pe bază de cazuri individuale și în care se ține cont de precedente pe parcursul timpului. Așa că eu cred că am putea învăța ceva din această abordare britanică. Așa că să ne rezumăm la cazuri individu individuale și să pornim de acolo. Mulțumim, domnule Salavracos. Domnul Bulong vrea să intervină. Dar vă rog, țineți cont de timp. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte succint pentru colegii și prietenii noștri germani, în special ce spune domnul Wieland Problema nu se pune să știm dacă există o politică intenționată. Mi se pare o idee extremistă promovată de anumite organizații pentru care aceasta este o ocupație cotidiană. Nu aceasta este problema care se pune dacă este sau nu o politică intenționată. Faptul că există o structură disparată în Germania. Problema este să știm de ce nu avem astfel de solicitări decât din această structură. Și ce soluții putem găsi pentru această problemă? La colega Iotova. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Iotova. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi prezenta și o versiune finală a raportului. Însă, din nou, trebuie să invit pe colegi să-mi trimită comentariile în scris, astfel încât să ne asigurăm că toate cele spuse au fost incluse în raport. Întâi aș dori să fac niște comentarii care consider că sunt importante. Cele spuse de domnul Salavracos. Dumnealui nu a făcut parte din delegație și probabil că a rămas cu o impresie greșită uh, despre felul în care au fost organizate reuniunile. Nu am lucrat pe unul sau două cazuri concrete. De fapt, pe timpul vizitei noastre nu am vorbit despre niciun caz ca atare, am vorbit despre probleme în general. Am cerut mai multe informații cu privire la anumite cazuri. Nu sunt de acord cu concluzia trasă de domnul Salavracos și anume că noi suntem acum pe cale să tragem niște concluzii cu privire la un întreg stat membru, bazându-ne pe două sau trei cazuri. Și încă ceva. Ne-ați uh, pus niște întrebări legate de procente, de cifre. Aș dori să spun că orice cetățean care a întâlnit o problemă și ni s-a adresat nouă, trebuie să fie ascultat. cât despre sugestia de a cere niște răspunsuri scrise din partea instituțiilor, da, sunt de acord cu ea și voi ține cont de aceasta. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Vă spune doamna președinte. Domnule să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, nu acesta este, nu acest lucru am vrut să-l spun în legătură cu acest raport. Eu vorbeam, de fapt, în termen general despre îndatoririle comisiei noastre și vreau să spun că nu putem să ne bazăm pe niște cazuri individuale, iar apoi să le elaborăm cât dorim noi. Nu, trebuie să luăm cazurile pas cu pas și să le analizăm, dacă nu vom încălca principiul subsidiarității. Haideți să încercăm să ne organizăm munca într-un mod foarte clar. Cu siguranță aceste chestiuni au și efecte secundare, dar ne putem ghida după ce se întâmplă acum și pe viitor. Să nu uităm de ce ne aflăm aici, să ne fie foarte clar cum se desfășoară evenimentele. Noi nu suntem o curte judecătorească, nu suntem un organ judicial, legislativ. Așa că nu depinde de noi să facem niște hotărâri pe baza unor principii generale. Noi putem să analizăm lucrurile pe care le vedem pe parcursul delegațiilor noastre. Însă să avem grijă ca lucrurile să rămână sub control, pentru că dacă nu, vom merge mult prea departe. Doamna președinte, îi mulțumim mult doamnei Iotova pentru toată munca făcută. Mulțumim și tuturor cel, acelora care și-au adus contribuția la această discuție, care a fost foarte interesantă, un schimb de opinii foarte interesant. E doar un schimb de opinii inițial în ceea ce privește această vizită și ne vom întoarce la acest subiect. Acum avem o altă vizită de constatare a faptelor în România, însă din cauza că ne presează timpul, sugerez să amânăm acest punct pentru sesiunea de după amiază. Să fie primul punct de pe ordinea de zi după pauză. Mulțumesc foarte mult, ne revedem la ora 3.